Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, îmi pare rău să vă întrerup. Văd că toată lumea e bine dispusă înainte de Crăciun, însă în calitatea mea de președinte, permiteți-mi să vă urez bun venit Ne bucurăm că membrii atât de celebre ai Parlamentului ca domnul Bebke și domnul Auc sunt astăzi în mijlocul nostru. Și iată, avem o ședință comună pe un subiect dificil. Framework Financial Resolution e vorba de actele delegate, parteneriatele public-private, Și voi vorbi acum în engleză, pentru că Textul uh, la am în engleză. Uh, vreau să mă asigur că nu voi uita nimic. Pe 30 septembrie 2013, Comisia a adoptat acte delegate, modelul uh, regulamentului financiar pentru parteneriate public-private. Articolul 209 din regulament care prevede ca acestea să primească o descărcare indirectă prin intermediul comisiei, ceea ce schimbă practica actuală și interpretarea actuală de a oferi descărcare fiecărei companii în parte și fiecărei autorități public-private individual pentru mai multă transparență. Parlamentul și Consiliul pot obiecta dar cum noul uh, regulament a fost adoptat în procedură comună de ambele comisii, atât de buget cât și de control bugetar, iar regula 51 din regulile de procedură, sub această regulă, orice decizie de analiză trebuie să urmeze aceeași decizie. Coraportorii, doamna Inge Gresle și domnul Evelini, au propus comisiilor comune să facem o obiecție formală având în vedere uh, detaliile regulamentului și să ceară comisiei să reanalizeze această decizie. La întâlnirea din noiembrie s-a decis să cerem comisiei ca perioada de analiză să fie extinsă. Parlamentul să decidă până în 30 ianuarie 2014. Moțiunea de textul a fost trimis membrilor comisiei pe 4 decembrie și până în 10 decembrie nu am primit amendamente. În același timp, comisia a prezentat următoarea propunere. În primul rând, ca soluție interimară să existe derogări de la regulamentul financiar, de la fiecare act de bază și devin deci de la uh, respectivele măsuri Colegii de la ITRE pregătesc acum aceste amendamente. În 2014, Comisia va propune o soluție permanentă, o modificare a regulamentului în sine și apoi act, un act delegat ca un document pe cel pe care îl votăm astăzi, adaptând și regulamentul și cadrul pentru PPP-uri să fie așadar aliniate. Coraportorii cred că această foaie de parcurs constituie o soluție bună și ar putea funcționa. Această foaie de parcurs trebuie convenită formal de Parlament, de Consiliu și Parlament printr-o declarație comună. Ieri au fost, am primit uh, semne foarte pozitive din partea grupului de lucru de la Consiliu, care au spus că pe 8 ianuarie se va aproba în Coreper decizia. Dar deocamdată coraportorii recomandă procedura pentru emiterea unei obiecții și în consecință să votăm pentru moțiune de rezoluție, adică pentru obiecție în această după amiază. Coraportorii sunt gata să oprească această procedură Iar asta odată ce Consiliul uh, semnează declarația comună. Cred că am spus astfel foarte clar cam despre ce este vorba. Și acum aș dori să întreb dacă doamna raportor sau coraportorul pe care încă nu l-am văzut, dacă doresc să ia cuvântul. Doamna Greslă. Mă bucur că s-a ajuns aici. Astăzi trebuie să ajutăm Coreperul în decizia sa de pe 8 ianuarie. Dacă decizia va avea loc așa cum s-a promis și dacă Consiliul e gata să includă aceste descărcări directe, atunci e foarte bine și mulțumim și vom avea grijă ca în plen să se oprească această mișcare și actul delegat să poată fi adoptat ca atare. E o soluție temporară, dacă în Consiliu se acceptă în 8 ianuarie, și atunci cred că anul viitor Comisia va propune modificarea articolului 209 ca pe viitor să evităm această procedură. Deci astăzi rog să susțineți rezoluția de oprire a actului delegat, e o măsură uh, precaută, așa cum ne cunoaștem și cunoaștem bine pe prietenii noștri, aș propune să fim uh, precauți. Dar recomand Consiliului să se bucură și ei de, sprijinul, de spiritul Crăciunului. Scuze. Așadar, mulțumesc pentru acest vot astăzi. Poate tocmai de aceea regula aceasta a fost făcută atât de complicat, spune domnul președinte. O glumă, trebuie să mai știm să și glumim. Și acum deschidem discuția, fără, nu, fără, nu înainte însă am uitat să urez bun venit și altor membri celebri, doamna Anne Jensen, și acum cred că i-am menționat pe toți, îmi cer scuze dacă uh, celebrități ca doamna Trautman n-au fost salutate personal. Mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici și primul vorbitor. Mulțumesc. Și mie mi se pare dificil și mi se pare ciudat totuși că atunci când Comisia face ceea ce îi cere Parlamentul, noi să facem exact opusul. Doamna Gresle m-a asigurat însă că dacă Consiliul se declară de acord, ea își va respecta promisiunea și cu această promisiune cred că spiritul Crăciunului mergem pe ideea domnului raportor de această dată. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Audi, vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă surprinde faptul că eu sprijin strategia lui Inge, care are dreptate după părerea mea și are dreptate că noi nu avem decât un simplu aviz, Consiliul face ce dorește și Comisia, iar aici vreau să salut uh, intenția Comisiei de a face această descărcare privind întreprinderile comune, fiindcă Comisia ar fi putut să meargă mai departe cu propunerea asta, fiindcă noi nu avem decât rol de a, rol consult, consultativ și deci votul ar fi avut mai puțin importanță și ar fi fost Uh, aș fi vrut să vă spun un lucru, și anume că descărcarea de gestiune nu înseamnă doar acceptarea conturilor, reprezintă un control politic din partea Parlamentului European asupra acestor parteneriate care uh, dobândesc o importanță tehnologică care e mai mult decât un experiment uh, care este unic în lumea întreagă. În afară de faptul că Parlamentul este reintrodus în uh, lanțul decizionar de descărcare. Nu am verificat această informație, recunosc, dar în ceea ce privește acest regulament financiar pentru aceste parteneriate, articolul 29 permite o îndepărtare de regulamentul financiar al instituțiilor dacă nu, nu am textul în fața ochilor, dacă există uh, elemente specifice uh, dezbatele anterioare au arătat că lucrurile nu sunt clare, dar eu unul sunt convins că complexitatea și birocrația nu sunt aduse de descărcarea de gestiune care reprezintă o procedură rapidă, dat fiindcă uh, au firma de audit privată și uh, Curtea de Conturi și-au făcut treaba, descărcarea se acordă imediat, dar lucrurile se complică și birocrația crește din cauza regulamentelor financiare a contabilității publice, dat fiindcă avem de-a face cu parteneriate public-private. Eu uh, doresc uh, ca în momentul în care ascultăm, să, să ascultăm părerile reprezentanților industriei și anume să avem o contabilitate care să ne asigure o bună gestionare a fondurilor, dar care să fie extrem de simplificată și să nu cerem uh, patru copii, patru exemplare de fiecare dată când schimbăm o roată, de când, fiecare dată când schimbăm o roată, fiindcă sunt patru roți, uh, deci Trebuie să avem un regulament financiar uh, mai uh, lejer, uh, bineînțeles, fără să se aducă atingere um, controlului asupra fondurilor conform obiectivelor noastre, deci la o lectură mai amănunțită, mi se pare că se reia foarte mult din regulamentul financiar al instituțiilor europene și, după părerea mea, ar trebui să mai reducem birocrația. Mulțumesc, urmează doamna Camalo. Just want to... Mulțumesc. Doream doar să menționez o dorință. Știți că parteneriatele public-private sunt foarte importante, mai ales dacă ne gândim la strategia 2020. Această strategie e un program important și aceste parteneriate sunt foarte importante și pentru participarea industriei, pentru promovarea fondurilor private într-un domeniu de care avem nevoie în Europa. Mai multe investiții, spirit de antreprenoriat și să ne ajute în uh, ocuparea de locuri de muncă. Deci aș vrea să ajungem în curând la o soluție cât mai simplă și cred că votul de astăzi reprezintă totuși o soluție simplă în perspectiva orizontului 2020, cu care, program cu care putem începe la începutul lui 2014, fără a mai crea obstacole inutile pentru cercetători. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum aș da cuvântul comisiei, dacă doresc. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că suntem de acord cu raportor, cu raportorii, iar uh, cei care nu au luat încă cuvântul, celor care nu au luat cuvântul, aș vrea să le spun că se dorește o simplificare a regulilor uh, pentru întreprinderile comune, și să se asigure descărcarea separată pe care o cere Parlamentul uh, European. Aceasta este baza discuțiilor noastre cu Consiliul, care ne-am întâlnit săptămâna trecută și săptămâna aceasta am încercat să, să facem să accepte declarația comună care, care v-a fost prezentată. Sper că după coreperul de pe 8 ianuarie și după reuniunea de pe 9 ianuarie, vom putea să ajungem la un acord privind declarația comună și vom încerca să o punem în aplicare cât mai repede cu putință. Domnule Odi, este limpede că propunerea făcută privind actele delegate pe baza articolului 209 dorea simplificarea lucrurilor. Există mai multe elemente de simplificare pe de o parte, planificarea bugetară a fost simplificată și adoptarea bugetului, inclusiv pentru tabloul efectivelor. Am simplificat regulile pieței, care sunt foarte importante în ceea ce privește PPP-urile și am uh, simplificat și contabilitatea în anumite aspecte, cu toate că aceasta respectă în continuare standardele internaționale. Deci au existat eforturi de simplificare pentru aceste acte delegate, dar uh, nu era prevăzută descărcarea separată, dar se va introduce acest lucru dată cu noua revizuire a regulamentului financiar anul viitor, așa cum a spus și domnul raportor. Weitere Wortmeldungen sehe Alte înscrieri la cuvânt nu observ, așa că putem trece direct la vot. Votul va fi un vot electronic. Are toată lumea asupra sa uh, cartela de vot? Ați verificat uh, care este quorumul, respectiv numărul maxim de voturi ce pot fi exprimate? Bun, atunci deschid votul. Uh, aparatul de votare indică că grupul ALDE are prea mulți membri în sală. Bun, în cazul acesta eu mă voi abține de la procesul de votare. Încă avem trei în plus. Poate urmează alți doi colegi exemplu și mai verificăm o dată da, haideți să anulăm și mai verificăm încă o dată numărul de voturi. Bun, deschid votul. A votat toată lumea? Se pare încă încă nu. În acest caz închid votul. Damit äh, hat, haben die beiden Ausschüsse. Cu aceasta putem spune mulțumiți că cele două comisii de specialitate au, susțin, uh, au susținut uh, poziția celor doi raportori. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și acelora pe care nu o să-i mai văd uh, zilele următoare. Vă doresc sărbători fericite și un an nou bun cu multe succese pe colegii din Comisia de Control Bugetar, îi rog totuși să rămână în sală. Deocamdată suspend sesiunea comună a celor două comisii, control bugetar și bugete, iar peste câteva clipe, o scurtă pauză tehnică, reluăm reuniunea grupului de control bugetar.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 Um, Tocmai am fost informat că domnul Marinescu se află într-o altă uh, comisie, în Comisia Tran la votare. De aceea vă recomand să și vă propun să reluăm ședința noastră cu punctul 14, raportul domnului Bart Stas, raportul special privind sprijinul acordat de UAE, uh, Republicii Democrate Congo. Îl rog pe domnul Vesper că uh, din partea Curții de uh, Conturi să ni se alăture și îl salut cu drag în sală. Mă rog, fără reprezentantul comisiei nu uh, putem începe. Bun, atunci mai vă așteptăm. Îmi cer scuze, spune președintele.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 So, um, one question to our colleagues from EPP. Do you think we could start, although the... Aș dori să întreb pe colegii de la PPE dacă putem uh, începe, chiar dacă domnul raportor va sosi puțin mai târziu. Gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf uh, die unterbrochen... Doamnelor și domnilor, dacă îmi permiteți, reluăm ședința noastră scurt uh, întreruptă. Suntem câteva minute în întârziere, dar am, pre, am plăcerea să salut reprezentanții BEI uh, în frunte cu domnul Werner Hoyer, director general uh, și președinte al băncii. Bine ați venit în mijlocul nostru! Propun să intrăm direct în tema dezbaterii noastre și vreau să întreb dacă dorește cineva din partea Curții de Conturi să, luăm, uh, uh, să, să ia cuvântul? Dacă nu, putem începe cu uh, Bay. Um, cu o poziție vis-a-vis -vis de acele părți din bugetul Bay care trebuie supuse descărcare. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne oferiți nouă, banca dumneavoastră, de fapt, posibilitatea să vă explicăm unele chestiuni legate de teme pe care dumneavoastră le-ați articulat în ultimele noastre întâlniri. Așa cum a spus domnul președinte acum o lună și ceva, ne concepem ca pe o parte foarte bine integrată a strategiei Uniunii Europene de combaterea consecințelor pe termen lung a crizei economico-financiare. Uh, accentul în activitatea noastră se pune în principal pe creștere și ocupare și, după cum prea bine știți, uh, în luna octombrie am uh, depus Consiliului raportul nostru de activitate, inclusiv cu un plan de acțiune prevăzut pentru următorii ani. Două elemente care au fost evidențiate și de mulți dintre dumneavoastră vizează angajamentul nostru față de creșterea uh, ocupării uh, forței de muncă și uh, aptitudinile profesionale. Uh, cu asta încercăm să contracarăm și tragedia șomajului în rândul tinerilor care domină în unele state membre. Am uh, uh, prevăzut un volum de investiții de până la 6 miliarde de euro pentru a uh, combate acest flagel. Cealaltă chestiune care cu siguranță este de interes, cum a exprimat și raportorul, este, uh, uh, privește IMM-urile, întreprinderile mici și mijlocii. După cum știm cu toții, ele reprezintă scheletul pe care se uh, bazează și se construiește economia europeană. Ele sunt coloana vertebrală a economiei europene. Uh, ținta noastră pentru a susține IMM-urile este de 18 miliarde de euro anul acesta. Suntem încrezători că vom executa această cifră până la sfârșitul anului. Uh, și dacă adunăm asta cu capital, fondul nostru pentru capitalul de risc, um, ajungem la o cifră de 21 miliarde, poate chiar mai mult. Asta vis-a-vis -vis de investițiile în IMM-uri anul acesta. Un al treilea element pe care vreau să le evidențiez este uh, participarea noastră în activitățile, uh, la activitățile Comisiei Um, în contextul inițiativei pentru IMM-uri. Încercăm să utilizăm parți ale fondurilor structurale prevăzute pentru uh, susținerea IMM-urilor ca un fond de garantare, ca un instrument de garantare prin care să putem să uh, creștem rata împrumuturilor către IMM-uri. Suntem în faza în care încă uh, sondăm disponibilitatea IMM-urilor de a participa la uh, acest uh, instrument, la acest mecanism. Știți că în octombrie inițiativa pentru IMM-uri a validat mai multe căi pe care am putea merge. Uh, Eh, de asemenea, este, există posibilitatea și de, de, a, de a accesa și în mod special și unele fonduri prevăzute pentru Orizont 2020 și mai avem și fonduri proprii pe care le putem aloca. În ce privește politicile externe ale Uniunii, deținem un program care uh, cuprinde 10 10% din activitățile noastre de creditare, 10% din volumul de creditare al DEI se adresează unor uh, firme din afara Uniunii Europene. Uh, dar și această activitate de creditare poate participa la efortul general de susținere a unor guverne, de a susține în, în susținerea unor investiții care să îmbunătățească climatul investițional în anumite state terțe de interes pentru Uniunea Europeană. De aceea suntem suntem uh, recunoscători pentru sprijinul uh, Parlamentului European și aici îl privesc acum pe domnul Calfin și el uh, reamintește acest lucru, pentru faptul că ne-a ajutat să păstrăm volumul investițiilor din, în, în proiecte externe, cel puțin la nivelul la care s-au aflat și în trecut. Deci, încă o dată, vă mulțumim. Deocamdată mă opresc aici, nu vreau să intru prea mult în detalii, mai bine uh, aștept comentariile dumneavoastră și întrebările pe care le aveți. That was a very concise uh, uh report, a very short... Mulțumesc, uh, mulțumim pentru această prezentare succintă. Dau cuvântul în sală acum. As our rapporteur is not yet here. Domnul raportor nu a sosit încă, așa că dau cuvântul în sală. Există întrebări, observații? Credeți că se impune o dezbatere? Domnule Calfin. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, o să fac niște, o să fac niște comentarii acum înainte să sosească domnul raportor, fiindcă după aceea, din păcate, trebuie să plec eu. Dar fiindcă nu avem mult timp la dispoziție, o să încep acum. În primul rând, vreau să-l informez pe domnul Knape că în această dimineață au fost, a fost finalizat uh, dialogul tripartit, uh, o veste bună pentru noi toți, pentru uh, țările beneficiare mai ales. Sunt unele elemente extrem de interesante în acest raport, mai ales pentru Parlamentul European. În primul rând, ce a spus domnul Knape despre activitatea BEI cu IMM-urile o activitate nouă pentru bancă, solicitată de Consiliu și de Parlament. S-a dorit introducerea unor instrumente pentru IMM-uri și cred că avem deja rezultate. În alineatele 45 până la 47, domnul Marinescu să se dezvolte ideea eligibilității, criteriilor de eligibilitate și să se vadă în, în ce condiții ajunge finanțarea de la bancă la IMM-uri. În majoritatea cazurilor este vorba de intermediar financiar. Fără a intra în prea multe amănunte privind criteriile de eligibilitate, Poate ar putea să ne vorbească BEI despre eficiența acestor credite, dacă sunt mai competitive, dacă dacă sunt uh, transferate finan... Uh, finanțele mai accesibile către beneficiari de la BEI și așa mai departe. Deci, cred că e, e nevoie să vedem dacă aceasta este o direcție bună pentru IMM-uri sau dacă uh, e ceva de schimbat. La aliatul 60 se propune să cerem curții de conturi un raport special cu privire la performanțele activităților de creditare externă ale BEI. Noi m-am ocupat de acest subiect și vreau să vă spun că sunt foarte multe uh, informații aici și foarte multe anchete în derulare, ar fi o idee foarte bună să avem acest raport care ar fi binevenit mai degrabă mai aproape de 2016-2017 când va fi publicat raportul la jumătatea parcursului pentru a putea să ține cont de, pentru a putea ține cont de aceste constatări în momentul în care vom discuta despre renoirea. Mă rog, nu e chiar renoire când vorbim despre revizuirea mandatului. Se cere în raport uh, consolidarea instrumentelor de partajare a riscurilor și a capacității de finanțare a băncii în situații de risc. Trebuie să nu uh, ne amestecăm cu aici cu deciziile din acest domeniu luate de bancă, iar unul dintre principalele criterii, și aici este la latitudinea băncii, uh, în ceea ce privește menținerea creditării de înaltă calitate pentru a avea acces la, uh, la fonduri ieftine pe piețele financiare. Nu aș dori să își dea cu părerea Parlamentului European în ceea ce privește creșterea sau scăderea riscului băncii. Un lucru interesant uh, pentru activitatea noastră, care ține de următorul cadru financiar și de bugetul Uniunii Europene, este vorba despre instrumentele și vehiculele care au ca scop uh, complementarea contribuția adusă activității bugetare a Parlamentului. Avem niște instrumente foarte bune care au fost puse la punct, uh, există studii, s-au făcut audieri și mai departe. În contextul noilor perspective financiare, cred că ar fi bine ca din când în când cu sprijinul băncii să vedem um, unde ar putea să ajute profilul băncii pe beneficiar să folosească mai eficient finanțarea europeană, care, după cum știm, va fi foarte redusă. Eu nu sunt de acord cu ideea că instrumentele bancare pot înlocui fondurile europene, nu se poate așa ceva, fiindcă este o instituție bancară, nu, nu e vorba de granturi aici, dar în unele cazuri uh, dacă acestea însoțesc uh, granturile, rezultatele pot fi foarte bune. Iar în cele din urmă, așa asta poate fi discutat mai mult în raportul final, e vorba despre un exercițiu care a fost introdus de curând. Este vorba despre grupul uh, Cuvântul celor înțelepți am început, s-a început la cadrul comisiei să se pună la punct o platformă unde mai multe instituții pot să se reunească și a început deja activitatea, acum, iată, am primit deja niște semnale pozitive. La un moment dat trebuie să există Um, un conflict cu platforma ONG-urilor care spun că procesul este mai puțin transparent. Pe de altă parte, lucrurile sunt eficientizate. Trebuie să găsim un echilibru și să vedem dacă e o direcție bună de urmat cu finanțare comună cu celelalte instituții și dacă uh, lucrurile trebuie să fie formulate în așa fel în această platformă. Mulțumesc! Mulțumesc! Äh, Kollegin ist die Frau Weiler, bitte schön. Urmează doamna Weiler. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare în legătură cu IMM-urile. Peste tot, pe, în toate agendele, IMM-urile sunt pe primul loc um, și în Comisia IMCO unde uh, lucrez um, Uh, încercăm să susținem IMM-urile. Și de aceea întreb uh, oarecum pe aceeași linie cu doamna, domnul Calfin, cum organizați creditele? Um, acordați direct credite uh, IMM-urilor sau prin intermediul băncilor locale și naționale în calitate de garant? Ar fi foarte bine dacă am putea răspândi vestea acasă, pentru că Momentan, una din problemele cel mai grave pentru IMM-uri în toate țările, inclusiv în Germania, o reprezintă lichiditatea. Da. Din păcate e telefonul meu, spune viitoarea. Nici măcar n-a fost important. Deci, vă întreb cum se organizează activitatea de creditare Uh, oricum, ideea pe care o promovați o considerăm excelentă, deci o am susținut de principiu. Apoi, IMM-urile desfășoară și o activitate de pionierat în domeniul inovării și cercetării aplicate. Uh, aveți proiecte pe care le susțineți uh, eventual în cooperare cu facultățile, cu universitățile locale? Uh, pentru că uh, pentru IMM-uri, evident, nu este atât de ușor să întreții o secție de cercetare, dezvoltare, cum este posibil uh, pentru, cum o fac marile companii. Deci știm că IMM-urile au foarte multe inițiative și proiecte și că sunt foarte, foarte active, chiar dacă acest lucru nu este cunoscut. Acum, dacă în plus ar putea fi ajutate de eBay, ar fi superb. Uh, Noi ne-ar face plăcere să putem transmite acest mesaj acasă în circunstanțele noastre. Mulțumesc. Da. Uh, uh, dacă există aspecte pozitive, mesaje pozitive, acestea sunt, se comunică la orice moment. Nu trebuie să ne limităm la momentul sărbătorilor de Crăciun. Trecem la domnul Jean pierre Odie. Vă rog. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și lămurile pe care le-ați dat. Am câteva întrebări. În ceea ce privește capitalul social, șefii de stat și de guvern au propus uh, mărirea capitalului cu 10 miliarde, ceea ce permite intervenții suplimentare de 60 de miliarde. Am adresat această întrebare și anul trecut, dar uh, dar nu înțeleg care este legătura între această majorare de 10 miliarde care duce la capacitatea de intervenție de valoare de 60 de miliarde și faptul că statele membre nu au eliberat 250 de miliarde de capital. De ce nu au uh, eliberat capitalul sub, uh, subscris uh, în valoare de 250 de miliarde? Mai rămâne și nu, nu au eliberat încă această sumă. Uh, în statut, uh, nu, uh, am înțeles că nu se poate împrumuta decât de două ori și jumătate mai mult decât capitalul subscris. Deci cum, uh, cum se poate în momentul în care aveți 10 miliarde bani lichizi, puteți să aveți o creditare în valoare de 60 de miliarde? Iar a doua întrebare, iar următoarea întrebare apare de fiecare dată când uh, discutăm despre acest raport. Este vorba despre supravegherea băncii dumneavoastră, Parlamentul European. Uh, de vreo șase ani uh, cere controlul BEI, ceea ce nu se întâmplă. La început ni s-a spus că toate băncile de investiții pe termen lung, că nu toate băncile de investiții pe termen lung sunt controlate. La, am adresat această întrebare Uh, între președintelui Chese de Po care la Comitetul Regiunilor și am spus uh, Chese de Po nu este controlată. Mi-a spus că ba da, de 2 ani. Deci iată, băncile publice beneficiază acest control, dar nu și BEI. Iar Parlamentul European a propus mai multe soluții să se desfășoare acest control prin intermediul autorității europene de supravegherea băncilor prin Uniunea Bancară. Și avem impresia că miniștrii de finanțe care, bine, sunt Consiliul de Administrație al, al, al băncii, nu aud uh, nimic. Uh, uh, nu știu dacă a fost a ridicat această chestiune la Consiliul de, de Guvernanță. Ce părere aveți dumneavoastră de, de controlul de supraveghere a băncii? Uh, și să nu ne spuneți că, ave, că aveți un acord cu autoritatea de supraveghere de la Luxemburg. Fiindcă asta ni se spune de șase ani încoace. După ă, banca este este dispusă să discute cu la nivel ministerial această chestiune pentru a primi ă, consiliere. Apoi, studiul solicitat uh, BEI de către Parlamentul European în ceea ce privește investițiile pe termen lung, care sunt rezultatele acestui studiu? Mie s-a părut foarte interesant că putem discuta cu ingineri financiari de la un nivel foarte înalt uh, competențe foarte interesante la în cadrul BEI. Ce părere aveți despre finanțarea pe termen lung a unor infrastructuri, inclusiv infrastructuri care nu sunt rentabile pe termen scurt, e vorba de sectorul digital, energia, transport, transportul. S-a făcut acest studiu. Ce este, care este părerea noastră? Și mi-a plăcut când ați spus că aveți să vă vorbesc despre banca dumneavoastră, dar știm foarte bine că este banca guvernelor, nu banca Uniunii Europene, iar Parlamentul a propus de, de ceva timp ca Uniunea Europeană să devină asociat în cadrul BEI. Sunteți de acord dumneavoastră? Parlamentul a votat deja acest lucru, statutul de asociat al BEI. Deci ce părere aveți despre, despre uh, calitatea de membru al BEI a uh, Uniunii Europene? Mulțumesc! Yes, well, thank you very much. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru observații. În primul rând, uh, despre IMM-uri. IMM-urile se confruntă cu câteva probleme. În primul rând, ele sunt de închipuit uh, și așa uh, s-a arătat și la seminariul de la Londra de acum câteva zile, este vorba despre lipsa de cerere. Ceea ce înseamnă uh, stagnează economia sau crește. Stagnează. Deci crește, cererea stagnează și ea. Apoi, încă câteva chestiuni legate și de ce a spus domnul Odi aici. În Europa depinde foarte mult de creditele bancare față de SUA. În Uniunea Europeană procentul este de dependență la creditele bancare este de 80%. și o parte foarte redusă este capitalul propriu. În SUA lucrurile s-au invers. Ceea ce înseamnă companiile sunt mai puțin dependente de bănci. Apoi, dacă depindem atât de mult de bănci și avem bănci care se confruntă cu o presiune semnificativă de a-și reduce activitățile, fiindcă uh, care trebuie să-și rezolve problemele contabile. De pildă, noile reglementări aferente Basel 3, acest lucru reprezintă un dezavantaj pentru companiile care au nevoie de bani. Și încă un lucru, și asta iarăși este o problemă pe care o avem în Uniunea Europeană, mai ales în zona euro, este vorba despre fragmentarea pieței în, în Italia, de pildă, uh, creditele oferite unui, unui IMM can, au o diferență pe, pe spread-uri de 200-300 de puncte față de Austria, de pildă. Această diferență reprezintă o problemă care subminează activitățile IMM-urilor. Ce După cum știți, noi nu suntem o, o, o bancă comercială și uh, folosim uh, băncile comerciale din, la nivelul regiunilor, uh, la nivel local, pentru creditarea finală, încă și ei știu clienții și așa mai departe. Deci aceste bănci iau hotărârile până la urmă și evaluează statuile de creditare. Asta facem noi și avem un program pe care l-am demarat în Grecia înaintea verii. O, o schemă de garantare pentru IMM-uri, pentru băncile care, care creditează, care oferă credit IMM-urilor și celălalt proiect nu reprezintă principala noastră activitate, dar era o mare nevoie, este vorba de finanțarea comercială avem o, un instrument de finanțare comercială în Grecia. Fiindcă IMM-urile nu nu pot să primească creditare pentru activitatea de zi cu zi. Derulăm acest program și în Cipru. Avem uh, o schemă de garanție, de garantare și în Portugalia, și dorim uh, să, să a, avem proiecte în funcție de situația din fiecare țară. Deci, iată, așa se derulează lucrurile. Bineînțeles că sunt riscuri. Să vă dau un exemplu. La ora acum, ministrii de finanțe discută în contextul Uniunii Bancare un program bail-in capitalul de creditare de 30 de miliarde la nivelul băncilor locale, care sunt gata să folosească pentru IMM-uri. Dacă acest capital este într-o situație de risc, dacă există riscul unui bail-in, asta înseamnă că creditarea va deveni mai scumpă, fiindcă trebuie garantată. S-ar putea să avem nevoie de mai multe garanții de capital de reglementare pentru a asigura riscul acestui capital. Deci riscurile există, dar încercăm să facem tot ce putem, chiar dacă e prea devreme să spunem că acțiunile au dat roade, dar anul acesta este prima dată în 5 ani când ocuparea rândului mm urilor crește, nu scade. Nu mult, sigur, nici nu vă dau cifre, fiindcă creșterea este foarte mică, dar pentru prima dată în 5 ani, iată, avem creștere și nu scădere. Cel puțin lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Întrebarea domnului Calfin uh, se referea la un raport special privind rezultatele privitoare la creditarea externă în afara Uniunii Europene. Da, e bine să facem o legătură cu raportarea de la jumătatea parcursului, fiindcă atunci ambele informații sunt pe același plan. Trebuie să nu uităm faptul că pentru prima dată, acum câteva luni, am uh, publicat un raport cu rezultatele noastre în afara Uniunii Europene care a fost considerat un, un instrument foarte bun în evaluarea situației activităților noastre. În ceea ce privește apetitul nostru pentru risc, pentru noi uh, uh, ratingul 3A nu este un fetiș, este pur și simplu un instrument care ne permite să să împrumutăm la costuri mici. Și ne permit apoi să transmitem mai departe acest avantaj participanților, țărilor, companiilor, municipalităților și așa mai departe. Deci este un instrument pentru noi acest uh, rating. Așa percepem noi lucrurile. Și de asta considerăm că este de mare importanță în multe țări să avem condițiile, de cre- condițiile pe care le avem la creditare. Domnul Calfin, dumneavoastră ați vorbit și despre de combinații inteligente de granturi, subvenții și împrumuturi, acest amestec, să zicem, blending, pentru um, stimularea economiei și în noul CPM încercăm să, să avem cât, pe cât se poate acest, proced, acest procedeu de, de blending, de amestec al instrumentelor, care este foarte important într-un într-un context al constrângerilor bugetare, unde toată lumea are de suferit. Doamna Weiler a vorbit despre un lucru foarte important, cercetarea și inovarea. Dacă ne gândim care este filozofia de bază a băncii, ne dăm seama că aceasta este următoarea. Investiții trebuie să fie făcute în așa fel încât pe viitor Uniunea Europeană să fie competitivă, ceea ce înseamnă că trebuie să ne aplicăm asupra inov- inovației, durabilității și incluziunii. Incluziunea înseamnă coerență și stimularea coerenței și societăților. Avem foarte multe programe, discutăm la ora actuală conformitate cu noul cadru financiar multianual, discutăm cu Comisia pentru a ne consolida instrumentele, mai ales uh, instrumentele de risc redus pentru IMM-urile care efectuează procese de inovare. Este foarte important să se pună accent pe cercetare și inovare pentru a deveni competitiv în lumea întreagă. Deci ne dăm foarte bine seama că lucrurile stau așa. În ceea ce este capitalul, domnul Odie a adresat o întrebare în acest sens. Avem un, un capital subscris uh, foarte mic, 21, 20, 21 de milioane, de miliarde. După care avem uh, nu, capital plătit este de, 20 de 21 de miliarde și capitalul subscris este de 240 de miliarde. Dar, uh, mă rog, nu avem acești bani în trezorerie, însă este un capital ce poate fi folosit. Și așa funcționăm noi, așa funcționează banca. Avem un bilanț de 550 de miliarde și apoi trebuie să găsim legătura între statele membre uh, și uh, încercăm să găsim un echilibru aici. Avem țări care au un rating de 3A, uh, alte nu, și trebuie să avem, să ajungem la o situație de echilibru, să facem a, a, a, operațiile matematice în așa fel încât noi, în rezultatul să fie că noi suntem o bancă solidă. Uh, ce am făcut anul acesta cu majorarea capitalului, acesta s-a întâmplat în mod treptat la sfârșitul anului trecut la, și începutul acestui an și ne-am extins capacitatea de creditare cu 40%. Acest lucru se va repeta dacă ne vor permite împrejurările, bineînțeles, discutăm în continuare ultimele nuanțe noi încercăm să menținem volumul de creditare contraciclic și în anul uh, viitor. Fiindcă asta au vrut statele membre. Asta ne-au cerut. Ne-au cerut o majorare de capital și ne-au cerut să, să devenim contraciclici, uh, ceea ce am făcut. În ceea ce privește investițiile pe termen lung, am contribuit la Cartea Verde a Comisiei, a Comisiei privind investițiile pe termen lung, uh, am jucat un rol activ și jucăm un rol activ în continuare în ceea ce privește clubul de investitori pe termen lung. Suntem membri activi acolo. Și asta este important, fiindcă așa se poate reduce depend- dependența, mai ales a IMM-urilor, dar și a altor companii, dependența de sectorul bancar pentru a permite și altor investitori, fonduri de pensii, companii de asigurări și mai departe, să participe, permite participarea și le permite să investească în economie. Suntem foarte implicați, deci. Iar comisia va da mai multe informații privind această carte verde. Probabil că s-au adresat mai multe întrebări, poate le-am sărit, dar sigur că veți aminti, trage atenția spre acest lucru, încă un lucru legat de supraveghere, de control. Bineînțeles că nu ne deranjează niciun fel de supraveghere sau control care are un scop. Noi suntem consfințiți ca instituție în tratatul, tratatele de la Roma, cu toate elementele de reglementare aferente, dar acestea fiind spuse, avem un sistem de supraveghere, chiar dacă nu avem uh, aceeași supraveghere ca o bancă comercială, fiindcă nu suntem o bancă comercială. Am cerut băncii centrale europene în trecut să ne supravegheze, dar aceasta nu era una dintre prioritățile sale. Iar acum activitățile băncii centrale europene se măresc deci vom vedea dacă acest lucru va avea consecințe asupra instituțiilor de finanțare publică cum suntem noi. Noi am lansat deja această ofertă în trecut, suntem deschiși aceste posibilități. Ce facem între timp nu trebuie însă trecut cu vederea. Există supraveghere din partea Băncii Centrale Luxemburgheze. În fiecare an există raportul privind lichiditățile. Avem o comisie de audit uh, foarte serioasă, cu competențe sporite după tratatul de la Lisabona, care face referire la cele mai bune practici bancare și, după cum știți, uh, noi suntem auditați. Suntem auditați de Curtea de Conturi prin toate aspectele care țin, care au o legătură cu celelalte instituții europene și majoritatea activităților noastre au o legătură sau alta cu uh, instituțiile, cu celelalte instituții europene, fie că este vorba de mandat, fie că este vorba cu acest procedeu de blending sau elementele de garantare, deci există o legătură cu instituțiile europene, iar aici intră în joc Curtea de Conturi Europeană. suntem controlați și de OLAF și de Ombudsmanul European. Și dați voi să vorbesc și despre un sistem foarte sofisticat uh, de reclamații. Mecanismul, un mecanism de reclamații. Vom uh, publica un raport în curând privind acest mecanism de reclamații, cum funcționează, unde ajung aceste reclamații și veți vedea că majoritatea acestora au fost rezolvate în mod consensual, unele au ajuns la ombudsman. Deci, avem uh, foarte multe elemente de supraveghere. Și dacă BCE-ul va dori să ne supravegheze la un moment dat, uh, noi uh, acceptăm acest lucru, suntem gata să acceptăm acest control. Cum am spus, am lansat deja această ofertă BCE-ului până acum. Mulțumesc foarte mult și cred că am răspuns majorității întrebărilor. Mulțumesc, domnule secretar general. Înainte de a da cuvântul domnului raportor, care până de curând fusese în Comisia de Transport la voturi, aș uh, repeta că acest subiect a fost discutat și în comisia noastră și în altele și la Comisia de Dezvoltare Regională. Au fost rezoluții și discutate și în plen. Noi dorim ca Banca Europeană de Investiții să facă mai mult în finanțarea clasei de uh, medii și știm că IMM-urile au avut probleme în timpul crizei să obțină credite s-a ajuns la un automatism periculos. Mulțumim așadar pentru explicații. Mulțumesc și președintelui domnul Hoyer și tuturor din echipa dumneavoastră. Ne-ați primit și la Luxemburg. A fost o discuție foarte interesantă. Am clarificat acolo o serie de întrebări dori să știu cine mai dorește să ia cuvântul. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Thank you very much. I apologize. Mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat. Acum știți, e un program foarte dificil. Vin din Comisia Trans, unde sunt membru și unde am votat pe drepturile pasagerilor. Deci și drepturile dumneavoastră atunci când zburați. Am spus că, într-adevăr, vom dori toate drepturile, dar s-ar putea să nu mai avem avioane cu care să zburăm, pentru că companiile riscă să dea faliment dacă respectă tot ce uh, cerem noi acolo. Mulțumesc așadar. Ascultându-l pe domnul Knape, am, mi-am dat seama că s-a, s-a spus ceea ce era de spus. Deci dumneavoastră sunteți o bancă europeană. Deci trebuie să vă concentrați pe Europa și în special pe țările în dificultate. Acolo cred eu că trebuie făcut mai mult. Sunteți de asemenea o bancă de investiții, deci trebuie să investiți, să creați locuri de muncă. Și în special să vă concentrați pe IMM-uri. Sigur, nu în acest moment, dar poate că pe viitor îmi puteți trimite în răspuns la o singură întrebare. Câte locuri de muncă credeți că ați creat în activitatea noastră în ultimul an sau în ultimii doi ani, cum doriți? Mulțumim. Urmează domnul Ian Mulder. În primul rând doresc să mulțumesc pentru aparițiile de frecvente ale oficerilor din partea uh, băncii europene de investiții aici. Suntem responsabili pentru garantarea 10% din uh, activitățile lor, deci o atenție sporită și asta ne mulțumește. Două observații din partea mea. În primul rând, atractivitatea băncii europene de investiții și ratele dobânzilor. Iată însă că statele membre își cam pierd acest statut AAA și mă întreb cum va afecta aceasta operațiunile băncii. Chiar acum 10 zile s-a întâmplat ceva în acest sens. Iar în ceea ce privește operațiunile externe, există o serie de lucruri pe care le facem, unele prin buget, altele prin alte operațiuni. Opera, operăm și cu alte bănci, Banca pentru Dezvoltare din Africa, din Asia și așa mai departe. Și fiecare are un sistem de control diferit. Dar noi ne îngrijorează controlul băncii dumneavoastră. Cum funcționează sistemul de audit și de control? Cum cooperează cu alte bănci? E un sistem perfect? Aveți oameni acolo care controlează sistemul? Aceasta este problema noastră. De multe ori e foarte dificil să urmărești unde anume ajung banii. Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Knaven, aveți cuvântul. Foarte pe scurt. Mulțumesc domnului raportor, domnul Marinescu, pentru contribuția sa. Vom reveni cu siguranță asupra acestui subiect pentru că aș dori să fiu uh, foarte atent atunci când uh, dau valori când vine vorba de crearea de locuri de muncă. Sunt proiecte specifice pe care le cunoaștem și în uh, ultimii ani avem date tot mai exacte pentru că am urmărit cu atenție aceste rezultate. Însă dacă doriți o cifră de ansamblu, aș dori să vă dau un răspuns foarte clar și nu să estimez. E o întrebare importantă totuși. Iar cât privește punctele menționate de domnul Nolan, sigur că atunci când ești acționar, când de fapt sunteți cei care la sfârșit, până la urmă garantați activitatea noastră și uh, statele membre își pierd uh, ratingul, ne afectează. Da, trebuie să facem mai multe lucruri atunci. Trebuie să fii foarte atent în ceea ce îți poți permite. Sigur că dacă fiecare stat membru are un statut A triplu, ai o altă poziție decât dacă puține state membre au acest rating. În al doilea rând, trebuie să ai o evaluare de risc foarte solidă, foarte atentă. Ca pe vremuri, dar uh, foarte adevărat. Iar banca noastră cred că are o bună reputație când vine vorba de experiența oamenilor noștri. Dacă vă uitați la proiectele neperformante ale băncii, sunt foarte puține, pentru că suntem foarte atenți când le alegem. Iar când vine vorba de activitățile externe, cum funcționează această cooperare, sigur că există aranjamente lucrăm împreună cu alte bănci, avem acorduri contractuale. Acestea prevăd ce se întâmplă, cine e responsabil, cine ce auditează și așa mai departe. Dacă lucrăm cu Banca Mondială, sigur, noi nu suntem o bancă de dezvoltare, ci una de investiții. Deci ne bazăm pe cei de la Banca Mondială atunci când vine vorba de organizarea instituțională de cu acorduri cu guverne, când lucrăm cu guverne <clears throat> și încheiem contracte în acest sens. Avem uh, un departament foarte bun pe activitățile pe care le întreprindem împreună cu alte bănci și un alt element încercăm din ce în ce mai mult să combinăm sisteme. O mare realizare a ultimilor ani este inițiativa de transparență în uh, subvenții, în ajutoarele internaționale. Pe calculator, sigur, vedeți doar linii 1 și 0 și nu pare ceva transparent, dar vă asigur că dacă aveți sistemul corespunzător, noi uh, avem acest sistem și ne putem vedea dosarele celorlalți cu care colaborăm. Există așadar acest mecanism și îmbunătățește cooperarea noastră și ajută pe oamenii care gestionează aceste proiecte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumim domnului Napan. Domnul raportor e mulțumit, mulțumit pentru că ați răspuns la întrebări și așteptăm cu interes următoarea dumneavoastră vizită. Atunci am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Sărbători fericite, ne vedem data viitoare. Wir kommen damit și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi ajutoare pentru uh, Republica Democratică Congo. Raportor, domnul Bart Stas, Stas. Bun venit reprezentanților Comisiei, a Curții de Conturi. Bună ziua tuturor. Dacă domnul raportor e de acord, dau cuvântul Curții de Conturi. Domnul Vesberg, vă rog. Thank you, Chair. <clears throat> Ladies and gentlemen, it is Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă prezint raportul special al Curții de Conturi privind auditul special în legătură cu uh, guvernanța în Republica Democratică Congo, un stat cu o structură foarte fragilă. De ce uh, dăm bani pentru combaterea fragilității uh, statale? Uh, Buna guvernanță este una din garanțiile democrației funcționale și a cooperării dintre statele lumii. Totuși, circa 1,5 miliarde de oameni locuiesc în zone afectate de conflict sau în state fragile. În ciuda investițiilor substanțiale și angajamentelor de ajutor pentru dezvoltare, nu întotdeauna va, rezultatele acestor uh, intervenții sunt mai mult decât modeste. Și Republica Democratică Congo este departe de a atinge obiectivele mileniului. Concluzia este că uh, trebuie să îmbunătățim considerabil activitatea noastră în zonele fragile. Vrem să vedem dacă susținerea UE pentru guvernanța acordată de UE în Congo este relevant și dacă acest sprijin și-a atins obiectivele. Tocmai de aceea am uh, acoperit, uh, am, am, am realizat mai multe programe uh, subacoperite în domeniul justiției, afacerilor interne, poliției, reforma descentralizării Asta în perioada 2003-2011. Am evaluat proiecte în valoare totală de 400 de milioane de euro. Este important să subliniem că am auditat uh, și unele proiecte mai vechi în subraportul designului proiectelor și desfășurării în timp a lor. Republica Democratică Congo este considera, a fost aleasă pentru aditul nostru pentru că este considerat unul din cele mai fragile state din lume și UE este principal partener de, de uh, uh ajutor pentru dezvoltare cu un volum de ajutare de 1,9 miliarde de euro în perioada 2003-2011. În timp ce uh, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă European uh, au înțeles participarea noastră în această adăutare, au fost totuși uh, uh, au fost totuși constatate unele deficiențe serioase la nivelul programelor. Mai puțin de jumătate din programe au uh, furnizat sau urmează a furniza rezultatele așteptate. Progresul în perioada de auditare a fost foarte slab și a fost limitat în ansamblu. Eh, durabilitatea este eh, un aspect care în majoritatea cazurilor nu a fost atins. Iată eh, că, care sunt deficiențele. Am găsit în audit rezultate slabe care s-au datorat în principiu unui design slab sau unei lipse de viziune clară a proiectelor. În plus, uh, se mai adaugă aici și uh, contextul implementării dificile. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă nu au evidențiat condițiile specifice și nu au obținut angajamente naționale din partea partenerilor noștri înainte de punerea în aplicare a proiectelor. Tocmai de aceea recomandăm ca, în conformitate cu uh, standardele de eficiență a ajutorului pentru dezvoltare acordat statelor fragile, Comisia și Serviciul de Acțiune Extern să considere, lui ia în considerare următoarele măsuri de maximizare a eficienței intervenției noastre. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă trebuie să revizuiască părți ale strategiei de cooperare și de ajutor pentru dezvoltare, să se concentreze mai mult pe, pe regiuni și să, uh, să se concentreze mai mult pe responsabilizarea guvernamentală națională la nivelul Republicii Democratice Congo. În același timp, Comisia trebuie să-și Uh, organizeze mai strict evaluarea riscurilor, trebuie să formuleze uh, obiective mai clare, mai concrete și să stabilească reguli mai bune pentru punerea în aplicare, pentru a contracara lipsa de experți, corupția și uh, posibilitățile doar limitate de monitorizare. În acest context fragil, Comisia trebuie să găsească un echilibru mai bun între uh, elementele subiective și cele care sunt în mod obiectiv uh, tangibile, fezabile. În al treilea rând, trebuie să existe și un angajament uh, din, față, uh, din partea partenerilor noștri pentru atingerea obiectivelor stabilite în comun. Furnizarea fondurilor europene trebuie să fie cuplată de îndeplinirea unor angajamente, obiective și de valori de risc conformitatea trebuie verificată. Acolo unde se constată uh, nereguli, trebuie ca Uniunea Europeană, respectând principiul proporționalității, să ia măsuri concrete. În fine, dialogul politic între UE și țările în curs de dezvoltare trebuie să fie dezvoltat, trebuie să fie un dialog care să solicite angajamente din partea partenerilor noștri, dar să fie și unul constructiv în același timp. Cu aceste principii puse în aplicate, aplicație, ă, vom putea ajunge mai ușor la un acord privind noile condiții de evaluare a riscului și de pune în aplicare a asistenței Uniunii Europene pentru țări în curs de dezvoltare. Acolo unde UE oferă ajutor trebuie să primească ceva în schimb. În încheiere, domnule președinte, acest raport este publicat într-un moment uh, foarte oportun, pentru că Comisia și Serviciul de Acțiune Externă sunt pe cale să finalizeze cadrul de reglementare pentru ajutorul ce va fi acordat de Republicii Democrate Congo în 2014-2020. Așadar, recomandările noastre vin tocmai în momentul oportun pentru a ajuta la mai buna definire a programelor de întrajutorare ce urmează a fi derulate. Vă mulțumesc! Vesberg. Mulțumim foarte mult, domnule Vesberg. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Bart Stas. Ik, uh, ik wil de rekenkamer en... Uh... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mai întâi, Vreau să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi și colegilor acestuia pentru uh, redactarea acestui raport special foarte important pentru noi. Este un raport uh, care uh, oferă foarte multe informații valoroase pentru activitatea noastră. Împărtășesc punctul de vedere al Curții de Conturi, chiar dacă trebuie să recunoaștem, și este important să o facem, că Uh, ceea ce se desfășoară în Congo se face totuși uh, o, este totuși o activitate desfășurată în cele mai dificile uh, condiții. În ultimii trei ani am fost de două ori în Congo. Um, sigur, ca belgian ți se pare o, o excursie mai, mai familiară decât uh, dacă provii din altă țară. Am fost uh, odată la Kinshasa și uh, cu prilejul alegerilor parlamentare am fost în provincia Kivu. Am văzut cât de dificile sunt condițiile de lucru pentru cei care operează în programele noastre de ajutor pentru dezvoltare cu comisarul de resort, cu uh, ambasadorul nostru de la uh, vremea respectivă care ne-a reprezentat. Am uh, inspectat diferite um, situri și cine nu a fost acolo la fața locului nici nu poate să-și închipuie cât de dificilă e munca în Congo. Dar Chiar și ținând cont de aceste eh, aspecte de dificultate, pot să spun că Serviciul de Acțiune eh, Externă și eh, Comisia ar fi putut să răspundă ceva mai specific la întrebările noastre. Între timp avem și contacte cu Serviciul de Acțiune Externă și Comisia um, care încearcă să țină cont de rezervele și obiecțiunile noastre, dar ar fi putut să facă acest lucru chiar uh, fără intervenția noastră uh, în al treilea rând, sunt de părere că în aceste condiții dificile în care se lucrează, este totuși nevoie de mai mult ajutor la fața locului. Și anume, cred că prin intermediul ONG-urilor este posibil să pătrunzi pe un teren pe care structurile guvernamentale nu au suficientă priză. Există uh, Eh, de exemplu, o foarte bună cooperare între ONG-urile din sudul, respectiv din nordul țării și rezultatele adesea sunt mai bune decât atunci când se intervine de la nivel guvernamental. Deci, eh, intervențiile sunt mai bine adaptate la nevoile concrete ale populației. Este bine, pe de altă parte, că există și proiecte de amploare mare în curs de desfășurare. Pentru acestea însă trebuie să există o cofinanțare din partea mai multor cofinanțatori și dacă ar urma să avem alte proiecte de astfel de, de, de, de așa mare avengură, trebuie să existe o mai bună coordonare a entităților care coordonează și finanțează uh, aceste activități. Împreună cu guvernul central de la Kinshasa, care evident trebuie implicat uh, și prin uh, structurile sale descentralizate, trebuie să aduc, să asigurăm o coordonare corespunzătoare. Dacă Kinshasa împreună cu Serviciul de Acțiune Externă și cu ONG-urile poate face ceva și mai bun, atunci cred că putem să ajungem la un rezultat uh, pozitiv. Nu în cele din urmă. Un dialog cu parte, alți parteneri internaționali trebuie consolidat și trebuie, trebuie uh, uh, întărit. Uh, mai ales chinezii sunt un partener foarte important. Nu cred că există proiect de infrastructură în Congo în care nu să nu fie implicați într-un fel sau altul chinezii. Este foarte dureros să vezi asta, să știți. Pentru că îmi dau seama că ne irosim uh, unele șanse pe care am putea să le exploatăm foarte bine. Deci împreună cu chinezii și cu alți parteneri internaționali trebuie să ne gândim la noi forme de parteneriat pentru dezvoltare. Și apoi trebuie să vedem și ce impact au acțiunile noastre asupra administrației locale. SAE și Comisia trebuie să aibă o poziție mai proactivă în, în reluarea contactului și dialogului cu autoritățile congoleze. Toate canalele diplomatice și oficiale trebuie exploatate la maxim pentru a face ca lucrurile să se desfășoare într-o direcție pozitivă. În ce privește condiționalitățile? Ei bine, domnule președinte, ca finanțator eh, important, trebuie să ne asigurăm într-un fel sau altul că fondurile pe care le punem la dispoziție sunt folosite în anumite scopuri am avut discuții cu reprezentanții de la SAE și de la Comisie și mi s-a spus acolo că acordurile pe care le avem cu o țară sau alta sunt uh, cele care guvernează dialogul nostru. În cazul acesta, acordul de la Cotonou, care este cel care uh, stabilește principiile și filosofia uh, pentru dialogul cu acest uh, stat. Numai că acest tip de politică nu poate fi dusă. Nu putem duce politici active în, în, în temeiul acordului de la Cotonou. Trebuie, dincolo de cadrul acordului de la Cotonou, să, să lansăm niște parteneriate politice, un dialog structurat la care, care ar face bine Comisia și SAE să, să contribuie astfel încât să fie foarte clare obiectivele dialogului. Nu putem acum să stabilim și să redefinim condiționalitatea acestui dialog, dar ar fi bine dacă Serviciul de Acțiune Externă și Comisia ar putea să ne, ne propună ceva concret și și vă rog, uh, luați-o ca pe o recomandare pe care vă adresăm și în ce privește descărcarea de gestiune pentru activitățile cele desfășurați. În rest, cred că trebuie să spun că documentul meu, raportul meu, se limitează la uh, cinci recomandări principale uh, pe care sperăm că le veți prelua și care vor fi preluate în în raportul privind descărcarea de gestiune. Uh, eu sper că recomandările vor fi uh, însușite uh, și vor fi acceptate. La punctul 1a, de pildă, aș propune ca toate provinciile și toate autoritățile locale să fie incluse în uh, această programare pentru uh, perioada următoare. Adică trebuie să avem în vedere și Congoul de Est, unde în continuare există uh, puncte de uh, conflict. Deci, uh, prin intervenția noastră am putea atenua acest uh, conflict. Totuși, lucrurile trebuie nuanțate în uh, formulare. Uh, astfel încât uh, să includem și aspecte de sănătate, agricultură durabilă, etc. Iar la 4A, recomandarea 4, sub punctul A, vorbesc aici despre uh, condiții clare, relevante, realiste și așa mai departe. Mai bine decât condiții, poate ar, uh, s-ar, s-ar impune formularea unor obiective clare și atunci textul ar fi conform cu acordul de la Cotonou. Acum nu pot decât să aștept cu nerăbdare pe comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Stas. Doamna Weiler s-a înscris la cuvânt, urmează apoi și alții. Vă rog. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Vesper și domnului Stes M-aș referi pe scurt la ambele rapoarte. În primul rând, pe cel uh, al curții. Este unul foarte critic, dar probabil că așa stau lucrurile de fapt. Eu, din păcate, nu am fost în Congo. Um, pot analiza doar în urma unor uh, rapoarte și analize. Dar îmi închipui că așa stau lucrurile, dacă așa spune raportul. Pe lângă observațiile foarte critice ale domnului Vesper, aș mai avea câteva observații. Odată, nu putem spune că durabilitatea nu e posibilă la proiecte în Congo. Eu cred că e un termen uh, la nivel mondial astăzi că proiectele trebuie să poată fi și durabile, mai ales în politica de dezvoltare și trebuie să încercăm chiar și în Congo, chiar dacă e dificil. Acum condițiile au fost descrise foarte plastic și sunt de părere că acest domestic commitment, cum l-ați numit dumneavoastră, trebuie întărit. Asta facem în Europa. Nu e ceva de găsit peste tot, dar avem experiență în acest sens. Putem învăța din aceste experiențe reforme structurale, Bart ai dreptate și asta trebuie să se întâmple. E o valoare în sine, desigur, care înseamnă în același timp uh, durabilitate. S-a vorbit de o mai bună cooperare, ceea ce m-a mirat, pentru că și aici avem experiențe de ani de zile cu serviciile europene, serviciile Națiunilor Unite. Am mai constatat într-un alt raport la care am participat am constatat că nu toate organizațiile internaționale conlucrează așa cum ar putea o face și acest lucru reprezintă un deficit și trebuie să conlucrăm mai bine cu Națiunile Unite. Ar fi bine să ne mai lăsăm din prejudecăți și acasă. Atât la acest raport, iar cât privește recomandările domnului Stes, uh, câteva observații am citit multe, dar nu tot. Mi-a lipsit elementul legat de importanța deosebită a femeilor de la fața locului în toată politica de dezvoltare, în special în Africa, dar și în Asia, constatăm de fiecare dată că femeile reprezintă un factor de stabilitate, ajutoare chiar pentru companii mici, pentru țesătorii și alte asemenea, dacă ajutăm femeile profită întregul sat, ca să spunem așa. Și aici nu am găsit nimic în acest sens. E un raport uh, foarte detaliat care cred că ar trebui să conțină ceva și în acest sens. Iar uh, aici în uh, raportul dumneavoastră unde v-ați referit la centralizare e într-adevăr un punct important chiar dacă nu e o populație atât de numeroasă dar e o țară atât de mare foarte potrivită, date fiind uh, structurile locale care trebuie implicate mai bine. Apoi, buna guvernanță. Și mi-am adus aminte de un lucru la cel de-al doilea punct din raportul dumneavoastră. Am senzația că în Congo ar trebui să cerem doar governance în prima fază. Bună guvernanță ar fi deja prea mult. E poate un obiectiv prea ambițios să spunem că cerem budă, bună guvernanță. Combaterea fraudei și a corupției. E un subiect pe care îl tratez de 2 ani deja Cred că în orice declarație pe care o dăm și din partea curții și din partea Parlamentului ar trebui să spunem că nu așteptăm doar ca la fața locului să fie combătut, ci ca și companiile europene care investesc la fața locului să respecte acest cod al nostru. Mi se pare că ar trebui să fie de la sine înțeles, dar din păcate nu este așa. Nu toate companiile europene care merg acolo respectă acest lucru și am văzut exemple în acest sens. Iar în încheiere, e drept că trebuie să limităm prioritățile și nu să facem un mare buchet răsfirat, dar am citit străzi, apă, sănătate, lipsește educația, după părerea mea. Poate că apare, n-am găsit-o eu, dar am citit într-o altă analiză că în Congo numai 30% din populație are acces la educație, deci ar trebui să includem și educația aici pentru că e totuși un element al uh, durabilității prin excelență. Trebuie să oferim această șansă femeilor și copiilor. Și ultimul punct, punctul 5 vă rog să spuneți nu comisia ar trebui, ci comisia comisia trebuie. Iar la proiectele care nu au fost duse la bun sfârșit, să vedem cât din fonduri a mai rămas, cât a rămas și aș dori să văd și motivația. De ce au rămas? Nu au fost absorbite fondurile? Sau a, au tăiat, a tăiat Uniunea Europeană fondurile sau ce s-a întâmplat de fapt? Mulțumesc. În rest putem susține întregul text. Mulțumim, doamnei Bailan. Doamna Cresle. Mulțumesc. Câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Am fost surprins de critica curții la susținerea alegerilor, pentru că mie mi se pare o mare reușită faptul că s-au ținut alegeri acolo. Acum, că a câștigat cineva care n-ar fi trebuit să câștige, mă rog, dar rezultatul alegerilor nu poate fi un motiv pentru a pune la îndoială procesul în sine. M-ar interesa ceva mai mult în acest sens. Să vă mai spun ce se povestește pe coridoarele comisiei. Se spune că e vorba de un număr belgian, ca să spun așa. Adică membrul belgian al curții și cel al comisiei care a apărut acolo, a lăsat o anumită expresie. Adică oamenii la fața locului nu demonstrează pe, față de orice comisar ca, european care apare acolo. E important să avem în vedere această critică a curții, pentru că Congo. E o țară interesantă. E o țară cât întreaga Uniune Europeană, 4.000 jumate de kilometri. Și să ne uităm la cifre. Deci dacă avem un miliard pe an pe care investim acolo, pentru un teren, o suprafață atât de mare cât întreaga Uniune Europeană, la ce vă așteptați ca rezultat? Nu știu. E o picătură în ocean, e o nimica toată. Iar doamna Weiler spune, da, vreau să adăugăm și educația, eu aș prefera să facem mai puțin, eu aș vrea să ne concentrăm și să ne centralizăm ajutoarele noastre. că nu putem face un număr infinit de lucruri. Avem acolo 70 sau 80 de angajați. Închipuiți-vă suprafața întregii Uniuni Europene și vrem să schimbăm lumea cu 70 sau 80 de angajați. Eu cred că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim realiști. Ne-ar ajuta pe toți să fim realiști. Eu uh, n-am prea înțeles ce putem face la fața locului cu acele mijloace, mm, cu excepția unui mici cosmetizări, mai ales date fiind dificultățile de la fața locului. Așadar, nu am prea înțeles, dar poate comisia ar putea lua o poziție în acest sens, poate și curtea la problema belgeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am uh, alți vorbitori aici în, uh, în comisie. L-aș ruga pe domnul Vesper să răspundă. Înțeleg eu bine că pentru elaborarea raportului uh, colegii noștri a fost la fața locului, nu-i așa? Aș vrea să știu dacă și dumneavoastră ați fost acolo și dacă ne puteți spune cum s-a soluționat logistic uh, întreaga situație. Cum spunea și doamna Kessler, țara este foarte mare, deci ați făcut probabil niște verificări uh, prin eșantionare. Vă rog să ne spuneți mai multe despre diferența între un proiect de asemenea învergură față de proiecte din uh, Uniunea Europeană. Însă poate nu vedem noi bine lucrurile de aici. Ne puteți spune, vă rog, câte ceva despre ceea ce s-a transmis aici? Thank you, Chair. Um, to, all, to... Mulțumesc, domnule președinte. Să începem cu Întrebarea dacă echipa era la fața locului, da, a fost acolo timp de trei săptămâni și au vizitat patru provincii diferite. Eu unul nu eram acolo, fiindcă nu vorbesc uh, franceza și mai mult aș fi îngreunat uh, procesul de audit decât altceva, fiindcă ar fi fost nevoie de interpretare și nu merita efortul, așa am considerat eu. S-au uh, adresat câteva întrebări specifice. Da, se poate spune că am fost critici la adresa procesului electoral, dar este o mare diferență între alegerile din 2005 și 2006 eh, și 2011. 2005 și 2006 eh, noi am spus atunci că majoritatea eh, proiectelor au susținut, evaluările au susținut că alegerile au fost încununate cu succes. Același lucru nu a fost valabil în 2011, dar uh, dar faptul că au avut loc alegerile este în sine un succes notabil. Deci am ales uh, Congo. Am spus că era un exemplu al unui stat tânăr. Deci căutam uh, probleme care erau reprezentative pentru alte state fragile și în Congo a fost un studiu de caz. Acum când am făcut prezentarea și am citit raportul, vreau să vă spun că a fost mai degrabă un raport privind situația din Congo decât am anticipat eu. Majoritatea acestor probleme însă caracterizează și alte state fragile, iar concluzia care se trage este că uh, E nevoie să continuăm asistența acordată acestor state fragile și trebuie continuată, cum spuneam, se trag învățăminte foarte importante aici în ceea ce privește modul în care, în care poți avea rezultate bune în aceste medii ostile și într-o situație foarte complicată. S-a vorbit despre condiționalitate. Iar acest subiect este unul delicat. Știm cu toții acest lucru. Poziția curții de conturi este următoarea. Este foarte important ca într-un dialog uh, cu uh, guvernele și autoritățile din aceste țări fragile, în speță Congo, acest dialog să să, bineînțeles, să, să ceară unele lucruri, dar să țină cont de situația existentă și să fie purtat în, prin canalele potrivite. Dar, din păcate, nu cred că vom ajunge la rezultate importante. Condiționalitatea, chiar dacă și condiționalitatea este foarte importantă, chiar dacă este foarte greu de obținut. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru aceste informații suplimentare. Yep. The commission. Now. Comisia. I'd like to give the floor to the commission, please, and I... Comisia are cuvântul acum. Rez, bun venit domnului Curvenul Veche. We'll take the floor for the commission, please. Sau am greșit numele. Cine ia cuvântul numele comisiei? Mă numesc Pierre Amiat, sunt, uh, dir, sunt uh, directorul care se ocupă de Africa Centrală și de Vest. Mă ocup de foarte multe state fragile. Aș dori să mulțumesc uh, curții pentru acest raport și așa cum a așa cum a spus comisarul Pivax și Lady Ashton, Noi luăm recomandările curții foarte în serios și mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, document și pentru dialogul uh, foarte bun pe care l-am avut. Vreau să vă spun câte ceva despre fragilitate. E, e greu să avem uh, aceste cazuri de manual, să zicem, așa cum s-a propus uh, de către curte, fiindcă fragilitatea nu este, este un, un concept foarte punctual, este o realitate greu de cuantificat, uh, nu există o soluție generală, există, bineînțeles, principii ale comunității internaționale în ceea ce privește acțiunile cu, întreprinse cu statele fragile și Eh, și acțiuni pe care încearcă să le întreprinde, întreprinde statele însele. Există eh, acum multe acțiuni în acest sens întreprinse de statele fragile în ceea ce privește fragilitatea. Acest eh, concept, New Deal, a fost adoptat la Busan la o reuniune a tuturor actorilor internaționali din domeniul în cooperare pentru dezvoltare. Iar acolo s-a spus că principiul de funcționare îl reprezintă o serie de obiective negociate asupra cărora ambele părți au fost de acord. Iar uh, raportorul a propus obiective uh, s-a ajuns la un acord privind aceste obiective, fiindcă de fapt este vorba de o relație contractuală între donatori și, și statele fragile. Uh, deci există obiective asupra cărora ambele părți, asupra cărora ambele părți au căzut de acord și unde există o colaborare, o conlucrare. La al doilea rând, se face o recomandare în raport și în raportul curții privind o mai bună distribuție a ajutorului, a asistenței. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană nu poate să acopere toată țara, tot Congoul, de una singură, iar uh, aici trebuie spus că există o coordonare între donatori pentru a fi acoperit întreg teritoriul pe baza unor criterii ce urmează a fi diferite, dar definite, mă scuzați, dar este clar că uh, pentru următoarea perioadă s-a ajuns la un consens, uh, consens la nivelul donatorilor internaționali Eh, se vor concentra fondurile acolo unde e nevoie mai mare de ele, e vorba de estul țării. În ceea ce privește ambiții realiste sau nerealiste, eh, cred că putem să fim realiști în momentul în care vorbim despre obiective uh, realiste, măsurabile, cuantificabile, X kilometri de șosele sau uh, de rețele electrice. Și așa mai departe. E mult mai greu să definim o ambiție realistă în momentul în care vorbim despre alegeri. Uh, ce să facem? Să facem un compromis în ceea ce privește nivelul înalt de ambiții pe care le avem dacă încercăm să, să proiectăm ambițiile și principiile principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Trebuie să cerem cele mai înalte standarde din capul locului. E clar că uh, a posteriori toate astea par prea ambițioase, dar uh, dar eu nu știu ce înseamnă o ambiție realistă în momentul în care vorbim despre combaterea corupției, despre alegeri libere și corecte și așa mai departe. Iar în acest uh, în acel raport se vorbește despre guvernanță. abordarea la nivel local și folosirea um, sporită a ONG-urilor. Bineînțeles, ONG-urile joacă un rol foarte important, dar nu peste tot. În domeniul guvernanței, mm, domeniul alegerilor, e limpede că ONG-urile joacă un rol extraordinar la nivelul pregătirii alegerilor uh, ca uh, organisme de supraveghere în ceea ce privește combaterea corupției și așa mai departe. Și noi sprijinim în mod activ ONG-urile, dar există o limită în ceea ce privește folosirea ONG-urilor cu ceea ce privește furnizarea de servicii uh, de bază în țări precum Congo și așa mai departe. Dorim ca guvernul să-și asume uh, responsabilitatea în ceea ce privește reformele și Asta prin uh, însărcinarea ONG-urilor cu activități care ar trebui să fie desfășurate în mod normal de către stat. Iar aceste lucruri iar acest lucru afectează durabilitatea eforturilor. Iar în ceea ce privește dialogul cu chinezii, eu călătoresc destul de mult. Am călătorit foarte mult în Africa și îi văd pe chinezi peste tot. Nu cred că guvernanța este primul domeniu care îmi vine în minte în ceea ce privește un dialog rodnic cu chinezii. De pildă, practicile lor din domeniul afacerilor sunt cum sunt când s-a vorbit despre companiile europene. Bineînțeles, companiile europene trebuie să combată corupția, dar nu știu dacă toți partenerii noștri de afaceri împărtășesc aceste principii. Dar da, sigur, am, uh, discutăm cu chinezii despre Africa la nivel strategic, avem, uh, avem un dialog uh, bogat. E mai greu să discutăm în țară, la fața locului decât la Beijing dar trebuie să includem și alții jucători aici, Turcia, Marocul, alte țări care sunt foarte active în această parte a lumii, în Africa. Acum o chestiune foarte importantă pentru Comisia Europeană. Greu să acceptăm recomandările în forma lor actuală și o să vă explic de ce. Uh, Condiționalitatea este termenul care a decurs din consensul internațional privind dezvoltarea. Nu mai vorbim deja despre asta, am vorbit despre acest New Deal, a fost înlocuit de răspundere comună. Ideea că împreună cădem la un acord privind obiectivele ca, și suntem răspunzători reciproc și putem fi trași la socoteală Uh, și pot fi trase la socoteală ambele părți în ceea ce privește atingerea acestor obiective. condiționalitatea uh, se spune la un moment dat în raport că ar trebui să fie monitorizată și așa mai departe și să ducă la încetarea cooperării. Și mă bucur că ați acceptat argumentul nostru. Noi am spus că dacă am introduce astfel de condiționalități în fiecare proiect, am avea o cooperare uh, cu multe întreruperi care ar fi foarte greu de. care ar funcționa foarte greu. Dezbaterea privind răspunderea reciprocă trebuie să, se, să aibă loc, dar asta în cadrul dialogului general care trebuie să aibă uh, loc la nivel politic cu această, cu țara respectivă, fiindcă trebuie să se aibă o abordare, să, să, să ia o abordare politică în ceea ce privește conținutatea, fiindcă hai să, să luăm exemplul alegerilor. Și nu, nu, vă mai dau alte exemple, dar să luăm exemplul alegerilor. Dacă hotărâm acum că, din cauza că codul electoral nu a fost adoptat la data prevăzută de noi, dacă punem capăt sprijin, sprijinului oferit uh, la nivel electoral uh, în Congo, atunci alegerile nu vor mai avea loc. Eu nu spun că nu trebuie să facem acest lucru, dar numai un, nivel, la, numai un dialog la nivel înalt poate hotărât dacă să facem asta sau nu. Și nu uh, această decizie nu se poate lua la nivel de management birocratic privind condiționalitatea. Deci nu suntem departe de acest concept. Dar ce propunem noi este o evaluare a condiționalității care să facă obiectul unui dialog uh, politic adecvat la nivelul adecvat. durabilitatea, asumarea drepturilor, uh, așa cum s-a spus, acestea sunt foarte importante în Republica Democrată Congo și reprezintă problema principală în această țară. Guvernul trebuie să-și asume pe deplin răspunderea în ceea ce privește eforturile de dezvoltare. Există se manifestă semnale încurajatoare. Am lucrat cu ei în ceea ce privește gestionarea finanțelor publice. Știm că bugetul uh, se îndreaptă pe calea cea bună și că a fost mm, uh, majorat uh, la nivelul sectorului social, se îndreaptă în direcția cea bună, dar, din păcate, se există și semne îngrijorătoare în ceea ce privește salariile unor funcționari guvernamentali. Asta se întâmplă în Congo, se întâmplă și în alte țări din regiune. este important să, se, să fie implicat guvernul, să fie implicat statul în aceste reforme. Ceea ce privește rolul femeilor în uh, această parte a lumii. Uh, comisia ține foarte mult la acest subiect și Mary Robinson, care se ocupă, care își activitatea acum în uh, estul uh, țării, o sprijinim în ceea ce privește situația femeilor, o sprijinim cât de mult putem. Avem o, o inițiativă privind violența împotriva femeilor, care reprezintă un, un fenomen îngrozitor în Congo. 20 de milioane plus 5 milioane au fost investiți de către UNICEF pentru uh, a încerca soluționarea, combaterea acestui flagel. Acum, ceea ce este caracterul local, s-a spus uh, despre nevoia de a avea o abordare locală. Uh, s-a vorbit despre descentralizare și folosirea provinciilor, a structurilor publice mai degrabă decât ONG-urile sau, mă rog, o, poate cele două împreună și noi ne dorim să facem acest lucru, mai ales în țări precum Congo, dorim să sprijinim uh, toate proiectele de descentralizare. Iar în încheiere, dați-mi voie să revin la, la observațiile doamnei Gresle în ceea ce privește concentrarea asistenței. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu poate face totul. Trebuie să uh, punem în comun uh, sarcinile la nivelul donatorilor în în conformitate cu acordurile noastre cu guvernul și, bineînțeles, trebuie să ne concentrăm asistența în conformitate cu Fondul European uh, de Dezvoltare numărul 11 începând de anul viitor, iar punctele de concentrare identificate reprezintă reforma sectorului de securitate. Este vorba de o continuare a sprijinului acordat Poliției Justiției pentru a crea uh, Uh, standarde minime de securitate pentru cetățenii congolezi. Sănătatea este al doilea sector, mediul înconjurător și uh, ocrotirea resurselor naturale reprezintă al treilea sector. Avem uh, și, am ales și un sector al infrastructurii infrastructuri cum ar fi clădiri și șosele vor dispărea de la nivelul uh, acordurilor bilaterale în Africa, dar în anumite cazuri, mai ales în țările fragile, în țările unde uh, legăturile reprezintă un element atât de important cum este Congo, unde durează zile întregi să traversezi țara de la est la vest, este foarte important să se construiască infrastructură, șosele strategice. Îmi cer scuze că am zăbovit atât de mult, dar am încercat să răspund majorității uh, întrebărilor adresate. Mulțumim pentru această poziție exprimată de comisie și dau încă o dată cuvântul raportorului. Vă rog. Deci, doamne Gresle, îi dați cuvântul, domnule președinte. Îmi pare rău, domnule președinte, că prelungesc dezbaterea, pentru că am, tocmai am primit o notă din partea doamnei Macovei, repartoarea noastră din umbră pe care vreau să o prezint. A fost uh, menționat cel de-a 11-lea fond uh, pentru dezvoltare, fond de dezvoltare european și în legătură cu aceasta doamna Macovei întreabă cum se desfășoară coordonarea în, între statele membre pe de-o parte și Comitatea Internațională și cum poate fi îmbunătățită uh, în acest al 11-lea Fond de Dezvoltare Europeană. În ce privește mecanismele de corupție despre care spuneați că uh, sunt, uh, doresc a fi combătute prin acest al 11-lea Fond de Dezvoltare European, cum vor fi combătute aceste mecanisme de uh, uh, corupție și care sunt proiectele anticorupție care sunt uh, prevăzute pentru următoarea perioadă de referință. În răspunsul Comisiei la întrebările curții de audit, curții de conturi, Comisia spunea că există un angajament ferm din partea Ministrului Justiției congolez pentru Uh, întețirea uh, luptei împotriva corupției. Întrebarea noastră e cum, uh, cum se face acest lucru în practică. practică. Președintele, um, înainte de a da cuvântul Serviciul de Acțiune Externă, pot să dau cuvântul încă o dată raportorului. Ba, se pare că nu e cazul. Bun, atunci vă rog uh, din partea Serviciului de Acțiune Externă, uh, rog pe domnul director Kuhn van Verke să prezinte poziția SEAE. I'm here to... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici pentru a reprezenta Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Um, sunt, fac parte din grupul însărcinaților care uh, zi de zi, ca să zic noapte de noapte, urmăresc uh, proiectele și programele actuale care se desfășoară în zona Marilor Lacuri. Uh, în altul uh, însărcinat pentru politică externă și comisarul Pibalx au redactat recent o scrisoare comună și Eh, poziția noastră este clar în acest sens, eh, de aceea nu pot decât să mă alătur eh, colegului de la comisie care a exprimat deja punctul de vedere al acestei instituții, făcut câteva completări. Sigur, eu cred că în zona Marilor Lacuri ne aflăm într-un moment de cotitură și de aceea trebuie să uh, fim hotărâți uh, în, în angajamentul nostru de a ajuta uh, țările de acolo pe, pe viitor. Aceste țări sunt afectate de fragilitate instituțională, dar uneori, uneori acest mediu fragil nu este întotdeauna avut în vedere și cheia înțelegerii acestei fragilități este, rezidă în, în reducerea riscurilor dar întotdeauna va exista un risc rezidual, oricât reduci riscul operațional. Asta însă nu trebuie să ne oprească și să ne împiedice să susținem instituțiile care pot susține și sprijini cetățenii. Provocarea uh, uh care trebuie să îi facem față și pe care am confruntat-o și în Somalia și în, în Juba, Sudanul de Sud, a fost cum să găsim echilibru între progres și uh, Uh, exigențe. Și contextul temporal este important. Uh, schimbările se produc lent în Africa și nu doar în Africa, și în alte părți ale lumii. Când dacă raportul s-ar fi redactat astăzi, poate că am fi avut o altă opinie, poate că altfel s-ar fi prezentat rezultatul evaluării noastre. Important este, este însă să învățăm din experiențele trecutului și um, în lumina discuțiilor din ultimele luni și uh, discuției de astăzi este foarte important să integrăm toate aceste experiențe. Mi s-a părut important aspectul de integrare a unor comunități locale și ONG-uri locale. Este strategia de ieșire din impas um, uh, și uh, există multe căi de, pentru descentralizare, care în Congo este un element eh, esențial, un element cheie al dezvoltării. Cum să responsabilizăm eh, activitatea de ajutor pentru dezvoltare? Eh, s-a explicat contextul Busan. Nu avem nu avem un, un contract valabil cu Republica Democratică Congo, dar există un, un cadru de securitate și cooperare care a fost negociat de Națiunile Unite și care prevede și angajamente locale și regionale. În plus, se face mult și la nivelul capitalei, Kinshasa, astfel încât um, um aceste angajamente să nu, să nu fie doar niște vorbe mărețe uh, lansate um, în vânt, ci să, fie, să existe și obiective fezabile, tangibile, concrete, care să poată fi atinse fără riscuri prea mari. Aceste eforturi trebuie întreprinse și în domeniul finanțării, în domeniul instituțional. Este o exigență a noastră. Așadar, obiective concrete exigențe pe de o parte, dar și o prezență forte a comunității donatorilor pe de altă parte. Doar așa avem șansa de a progresa uh, și doar așa putem face irreversibil acest progres. Dar să nu fim naivi. Uh, procesul este și va rămâne unul dificil Uh, vor exista probabil recăderi, dar dacă comunitatea internațională este unitată și dacă, uh, unitară și uh, unită și dacă avem o, o bună cooperare cu autoritățile congoleze, atunci totul este posibil. S-a vorbit despre dialogul politic, despre alte aspecte, sunt la fel de importante și pentru noi. Curtea de conturi, au, faptul că trebuie să fim exigenți, dar să avem și înțelegere în acel timp. Eh, e bine, și noi vrem să lucrăm pe aceeași abordare cu partenerii congolezi pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, gerne. Domnule președinte, vreau să întreb dacă uh, oaspetele nostru a vorbit în loc de uh, reprezentant special sau de șef de delegație. Este importantă distinția pentru mine, pentru că reprezentanții speciali nu fac parte din serviciul uh, de acțiune externă al Uniunii din punct de vedere formal. Um, a... Mulțumesc că nu sunt reprezentant special, sunt un funcționar al serviciului de acțiune externă, dar sunt și coordonatorul uh, principal din partea Uniunii Europene uh, într-o comunitate internațională de parteneri pentru dezvoltare. Pentru că sunt acest coordonator sunt unul din însărcinații delegații care au fost trimiși în uh, uh, Congo uh, împreună cu colegi de la Uniunea Africană și de la alte organizații internaționale am participat în mai multe rânduri la delegații care s-au desfășurat în Congo. Permiteți-mi să răspund pe rapid. or via uh, Mrs întrebărilor formulate de doamna Gresle. În ce privește coordonarea între statele membre și uh, consolidarea cooperării uh, donatorilor, pot să vă spun că există o coordonare destul de bine structurată, uh, chiar organizată chiar la Kinshasa. Sigur că ne asumăm uh, recomandarea curții de a îmbunătăți acest nivel al coordonării. Uh, dar să știți că este o provocare uh, fără limite. <laughs> Există grupuri tehnice, grupuri de lucru pe diferite teme care sunt coordonate de autoritățile guvernului Uh, și care um, convoacă uh, reuniuni ale donatorilor la care uh, participă miniștrii congolezi ca ce pot fi trași la răspundere Uh, de către donatori internaționali în momentul în care se consideră că nu uh, satisfac exigențele în care, și condițiile în care au fost acordate aceste ajutoare. Deci există niște structuri de dialog uh, la care participă și reprezentanții ministerilor din Congo. Deci avem o echipă foarte, avem o echipă foarte activă în Congo, la Kinshasa, și care uh, Uh, își asumă o parte din uh, coordonarea acestor uh, eforturi. Suntem însă conștienți că aceste eforturi pot fi oricând îmbunătățite. În ce privește corupția și lupta împotriva corupției, um, activitatea noastră se desfășoară în cadrul asistenței pe care o acordăm Ministerul Justiției. Din păcate n-am cu mine informații detaliate în legătură cu programe concrete pe care le desfășurăm, dar îmi imaginez că, așa cum facem și în alte țări din Africa, există un dialog cu guvernul în, în ce privește urmărirea în justiție a diferitelor acte de corupție Uh, este dificil să, să cuantifici și să definești obiective concrete în ce privește combaterea corupției, dar um, ne preocupă acest lucru și ne va preocupa și în uh, viitor, în cadrul reformei uh, în domeniul justiției și securității, care va fi finanțată, cofinanțată din cel de-al 11-lea Fond de Dezvoltare Europeană. Și dacă uh, deputatul care a lansat această întrebare, dar nu se află în sală, dorește informații suplimentare, suntem bucuroși să le furnizăm uh, mai târziu. Mulțumesc, spune președintele. Uh, mulțumesc pentru această dezbatere interesată. Bați stați ultimele remarci. Een mooie oefening is Da, într-adevăr a fost un exercițiu și este, rămâne un exercițiu foarte dificil. Pentru că Iată, am avut uh, auditul Curții de Conturi, care ne-a livrat foarte mult material de uh, reflexie. Uh, și avem acest caz specific al unui stat extrem de fragil, cum este Congo. Situația este specială, este individuală și acum trebuie noi să vedem cum, cum putem uh, să ne continuăm în baza acestor informații mai bine activitatea în Comisia de Control Bugetar. E foarte utilă uh, informația pe care am primit-o, dar ea ar trebui să ajungă și la Comisia DEVE, pentru că mâine Comisia DEVE va um, dezbate uh, un raport al Curții de Conturi Europene și cred că Curtea de Conturi Europene ar putea să prezintă unele dintre aceste aspecte și în Comisia DEVE pentru a arăta ce se poate face în acest domeniu. Poate că în această privință ar trebui și noi să cooperăm mai mult cu Comisia DEVE. Accept și eh, cele spuse de doamna Weiler, din păcate nu se mai află în sală, nu-i pot răspunde. Uh, dar în ce privește durabilitatea, sigur că există proiecte durabile. În Bucave am uh, vizitat, de pildă, un proiect de agricultură și mm, proiectul din Bucave este un, uh, un exemplu de urmat. Uh, este, este o regiune în care au fost operate defrișări masive, după aceea s-a reîmpădurit zona Uh, pentru a uh, se face, ajunge la o uh, gospodărie a pădurilor durabile. Deci, iată o zonă în care nu există doar agricultură pură. Și s-a vorbit și despre rolul femeilor, care ocupă un rol social esențial și care sunt un factor de stabilitate. Ați vorbit de guvernanță versus, versus bună guvernanță. Aveți dreptate aici. Doamna Gresle a adus în discuție comisarul belgian. Nu voi insista aici asupra acestor aspecte, pentru că râca ce a apărut, a apărut uh, legătura cu acest personaj a fost de pe vremea când era ministru belgian, nu comisar european. Da. Um, la ultimele alegeri parlamentare am participat și eu. Eh, în Congo eh, lucrurile nu au fost 100% perfecte, dar s-au desfășurat cât de cât eh, corect și mi-a plăcut foarte mult cum a lucrat Comisia Electorală independentă în regiunea Kivu. A fost de admirat cum s-au implicat inclusiv persoane, cetățeni, ONG-uri, cum uh, au reacționat la dificultățile uh, de logistice legate de transportul urnelor. Și pot să spun că și în orașele mari s-au desfășurat lucrurile relativ bine. Au fost tentative de fraudă, dar există asta de fiecare dată și peste tot. Eu cred că, oricum, Uniunea Europeană a avut o contribuție valoroasă la ultim, acest ultim scrutin electoral. Mulțumesc pentru toate rapoartele și informațiile, pentru contribuțiile primite și uh, sunt dispus să îl integrez în uh, raportul uh, meu, chiar dacă voi mai ajusta puțin formulările, astfel încât în cele din urmă rezoluția de descărcare de gestiune să poată fi adoptată. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele, tema a fost foarte complexă. Vă mulțumesc pentru Uh, contribuții. Mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi, reprezentanților uh, uh, Comisiei care ne-au oferit răspunsuri foarte competente și pertinente. Vreau să mulțumesc și membrilor acestei comisii și constat cu mulțumire că am epuizat ordinea de zi. Dacă nu, cumva cine vrea, vrea să ia cuvântul acum la diverse. Da, nu pare să fie cazul, foarte bine. Uh, reuniunea coordonatorilor uh, devine caducă, respectiv o amânăm pe anul viitor, dacă sunteți de acord, și de aceea folosesc acest prilej, ultima noastră reuniune înainte de Crăciun, să mulțumesc tuturor membrilor, um, consilierilor politici, tuturor colaboratorilor secretariatului și tuturor colaboratorilor diferitelor servicii, serviciul juridic, serviciilor de altă natură și nu în ultimul rând să mulțumesc și serviciilor de traducere și interpretare pentru faptul că ne-au susținut și ne-ați susținut în tot acest an în activitatea noastră. Vă doresc dumneavoastră și tuturor membrilor familiei dumneavoastră sărbători fericite și un an nou cu succes și bună stare. La revedere!